Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Stimați colegi, procesul verbal uh, va fi înaintat spre aprobare la începutul următoarei ședințe și cu aceasta uh, rezoluțiile vor